Colleagues, can I bring the meeting to all? Stimați colegi, deschid reuniunea noastră de astăzi. În primul rând, să trecem la adoptarea ordinii de zi pe care o aveți în fața dumneavoastră. Toată lumea e mulțumită de ea. Mai vreau să fac câteva anunțuri. Primul, nu va exista nicio reuniune la data de 10 februarie, dar vom avea o reuniune a comisiei în dimineața zilei de 11, doar în 11 dimineața. Coordonatorii vor avea o reuniune a coordonatorilor la data de 10. Vreau doar ca aceștia să fie ocupați, știți? Deci reuniunea coordonatorilor în 10, nu reuniunea comisiei și comisia se va întruni doar în dimineața zilei de 11. Bine. The other thing I need to inform you. Încă ceva ce trebuie să vă comunic e următorul fapt pachetul porturilor, raportorul și raportorul din umbră au cerut să retragem amendamentele, să discutăm amendamentele pentru 17 martie și să votăm în 18 martie. Deci vom amâna amen, discutarea amendamentelor pentru 17 și vom vota pachetul la data de 18 martie. Bine, să mergem acum mai departe, trecem la voturi. I'll do a, have you got your cards with you? Are toată lumea cartela de vot? Can you please be aware that Visa cards cardurile Visa nu funcționează cu aceste aparate, așa cum nici cardurile de, voturi nu, de vot nu funcționează la bancomat. Okay, so I'll do a check. Voted. Facem o verificare, s-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? vote is closed. Votul s-a închis. Bine. E cineva care și-a uitat cartela de vot? David, tu ai cartela de vot? Da, bine. Deci toată lumea are cartela de vot. Ok, can, can I just ask Mrs. Mais- Bine, îi cer, le cer domnule, doamnei Meisner și domnului Groș să îmi dea voie să continui. Îmi dați voie? Bine, mulțumesc. Negotiating a transfer. Well, of course negociază un transfer. Bineînțeles, ferea, fereastra de transfer e deschisă pentru încă o zi. Și la fotbal la fel. Dacă aveți 38 de milioane la dispoziție, puteți cumpăra un jucător de la Chelsea. Bun, trecem la vot. Toată lumea e pregătită. Bine, compromisul 1. Cine e pentru? Nu, îmi pare rău, spune președintele propunerea de regulament în ceea ce privește implementarea celui unic european. Revizuire SES 2 Compromisul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 145 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica la 147 s-a deschis votul. Jetzt It's the Gibraltar issue again. Din nou chestiunea legată de Gibraltar. Everybody voted. Vote. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu niște cifre bizare 148 și 142 cine pentru, împotrivă, doar în cazul în care liberalii sunt atenți, abțineri, același rezultat. Trecem acum la 150. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. S-a deschis votul. Everybody voted. Yes. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 151, 153, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 152, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, Abțineri. Putem verifica la 19 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 155. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 25. Pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 160, o adăugare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, abțineri, împotrivă, se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 187, doamna Foster și Panion. Cine pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, putem verifica la 47, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă, înseamnă că votăm 48, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru. Împotrivă, abțineri. Să verificăm, vă rog, la 190 s-a deschis votul. Sorry, 190, I beg your pardon. Își cere scuze președintele, 190. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 51 pentru. Unde suntem? 53. Trebuie să-mi schimb ochelarii. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm la 54 s-a deschis votul. Everybody voted. Everybody voted. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 192. Ah, doriți să verificăm? 192. Okay. Those in favor. 192. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Everybody's voted. Vote is closed. S-a închis votul. Cred că se adoptă, da. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, cred că e respins, dar verificăm la 57, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, a da, respins, aceeași majoritate, 58, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 193 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 194 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 198 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În bloc, de la 67 până la 70, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 202 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 205 adăugare pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 206 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 207 pentru. Împotrivă. Abțineri se se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. șapte. Domnului Galer. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 239. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 241 caduc, 238 adăugare, cine pentru, cine împotrivă, abțineri se respinge, 240 la fel, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 77 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 242 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 243 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131. 131. 131. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 130. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 79. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 250 adăugare pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 248 și 249 identice cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 251 și 254. 254. Paniu. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 253 caduc, 255 cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 257 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 256 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 11, 6 nu-i faimos, 260, galer, cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 82, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 259. devine caduc. Trecem la 261 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 263, adăugare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 264 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 265 și 266 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 267, adăugare, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 268, 269 identice, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85, 87, 88, 94, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 270. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 272. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. La 272 s-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Ejected. Se respinge 271 pentru, împotrivă, abțineri se respinge 273 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 274. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 275. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 276 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 278 pentru. Vreți să verificăm? Verificăm la 276. S-a deschis votul la 276. Everybody voted. Vote is closed. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă la diferență de un vot, 278. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 283, 284, 285 împreună, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 286, adăugare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 290-291 identice pentru, împotrivă, obțineri adoptat. 292 e caduc, 308 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. 293-295 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. 294 pentru, împotrivă, abținerii. Haideți să verificăm. Cred că e o diferență de un vot. Votul e deschis la 294. Everybody votes in. The vote is closed. Toată lumea a votat, votul e închis. Da, a fost o diferență ceva mai mare. Adoptat 296 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat 297 pentru. Împotriva abțineri respins. 99 pentru. Împotriva abținerii. Adoptat 298 pentru împotrivă, abțineri respins, 299 pentru, împotrivă, abțineri respins, 300 pentru, împotrivă, abțineri respins, 301 pentru, împotrivă, abțineri respins, 302 pentru, împotrivă, abțineri respins, 303 pentru, împotrivă, abțineri respins, 304 pentru împotrivă, abțineri adoptat. 100 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 101 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 305 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Dar haideți să verificăm. Vote is open on... S-a deschis votul. Everybody's voted. Vote is closed. Votul s-a închis. Adoptat diferența de un vot. 306 pentru, împotrivă. Haideți să încercăm încă o dată. 306 pentru, împotrivă. Abțineri. Verificăm 306, vote deschis. Everybody votes it. Vote. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins diferență de un vot. Văd că ne descurcăm foarte bine. 307 pentru împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 104, 1 și 5, toate împreună pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 309 pentru, împotriva, abțineri, respins. 310 și 312 împreună pentru, împotrivă, Abțineri, haideți să verificăm. 310 și 312. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Adoptat. 311 pentru împotriva abțineri adoptat 313 pentru împotriva abțineri adoptat 314 suplimentar pentru, împotriva, abțineri, respins. 315 pentru, împotriva, abțineri, respins. 107 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromis 10 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Mai avem două pagini. 320 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 321 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 323 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 324 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 325 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, cred că e respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Respins. 109 pentru. Împotriva abținerii adoptat. 326 pentru împotriva abținerii adoptat. 112 pentru împotriva abținerii adoptat. 113 caduc, 114 pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Votul e deschis. Toată lumea a votat, s-a închis votul, respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 116 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 117 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 118 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 3 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 121 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 127 pentru, împotriva abținerii adoptate. 4 pentru abțineri adoptat. 129 pentru împotriva abținerii adoptat. 6 pentru împotriva abținerii adoptat. 132 pentru împotriva abținerii. Haideți să verificăm. 132 s-a deschis votul. Everybody voted. Vote is closed. s închis votul. Adoptat. 133 pentru, împotrivă, abține, adoptat. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 139 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 9 a fost retras, 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 141 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 143 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Înainte de votul final, domnule Groș, vă rog. Da, domnule președinte, la compromisul 8 ar trebui să votăm și la compromisul 12, pentru că e vorba de considerentele aferente, dar dumneavoastră ați votat doar referitor la compromisul 8 și ați citat în compromisul 12. Also müssen wir noch Kompromiss 12. Deci trebuie să votăm uh, referitor la compromisul 12. Ai dreptate, Mathieu. Da, am zis compromis 8 în loc de compromis 12, dar 8 și 12 erau identice. Deci uh, am votat la 8, e ca și cum am fi votat la 12. Compromis 12 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la votul final. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 26 de voturi pentru, un vot împotrivă, 4 abținere, a adoptat votul la rezoluția legislativă, s-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul, 26 pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri, adoptat. Felicitări domnului Marinescu! Okay, next item on the agenda. Trecem la următorul punct. Rezultatul trialogurilor în ceea ce privește utilizarea infrastructurii portoare. Nu, președintele se corectează. Trebuie să votăm la raportul domnului Sassoli. Îmi cer scuze.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 E vorba de modificarea regulamentului 216 uh, din 2008 în domeniul aerodromelor, gestionării traficului aerian și serviciilor de navigație aeriană. Raportor este domnul Sasoli. Amendamentul 29 și 30 în bloc pentru împotrivă abțineri respins. 31 pentru împotrivă abțineri respins. Compromis 1 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. pentru împotriva abțineri respins. 8 și 9 împreună pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm cele două amendamente 8 și 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem acum la 37. Nu, la 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 41. Trecem la 42. Nu, președintele se cortează. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 44. Pentru împotriva abțineri adoptat, 45 pentru, împotriva abțineri respins, 46 pentru, împotriva abțineri respins, 47 pentru, împotriva abțineri respins, 48 pentru, împotriva abțineri respins, 49 nu mai votăm pentru că am respins 48 nici 50. Nu e supus votului. 51, 52, 53 fără vot. Trecem la 54. Pentru, împotrivă, abține, respins. 55 a fost retras, 56 e tehnic. Votăm 57 până la 64 în bloc pentru, împotrivă, abțineri respins. 65 a fost retras. Este un amendament oral adus de domnul Sassoli aici. Domnul Sassoli intervine din sală. Da, o problemă de natură tehnică în ceea ce privește amendamentul 65. Cerem să se elimine cuvintele autorități din sectorul aviației naționale cu formularea care apare în articolul 1, punctul 17F din propunerea de eh, modificare a regulamentului 216-2008, introducând eh, modificarea aferentă. Se opune cineva amendamentului oral? Dacă nu se acceptă, cine pentru? Cine pentru? Vă rog, împotrivă, abținere adoptat. 66. Pentru. Împotrivă, abținere adoptat. 10 pentru. Împotrivă, abținere adoptat. 67 pentru. Împotrivă, abținere respins. 68. Trebuie să verificăm ce s-a întâmplat cu amendamentul 38. A fost respins, deci nu votăm la 68. Urmează 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 69 pentru, Împotrivă. Abținere adoptat, 70 și 71 pentru Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Sunteți siguri că ați votat cu toții? S-a închis votul. Respins. 72 și 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 74-76. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 75-77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80-82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 și 83 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotriva abținerii adoptat, 15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. O cinci. Președintele se colectează compromis 3. Trecem la compromis 3 pentru împotrivă abțineri adoptat diferență de un vot. Sau un vot la sără mai degrabă. Încercăm încă o dată compromis 3 pentru, mai bine, împotriva abținere adoptat. 105 pentru, împotriva abținere adoptat. 19 pentru, împotriva abțineri adoptat. 20 pentru, împotriva abținerii adoptat, 106 pentru, împotriva abțineri, respins, 21 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 22 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 107 pentru, împotriva abținerii, adoptat, 23 pentru, împotriva abținerii adoptat. Compromis 4 pentru împotriva abținerii adoptat. 25 pentru împotriva abținerii adoptat. 109 pentru împotriva abținerii. Haideți să verificăm. 109 s-a deschis votul. Cred că e respins, dar haideți să vedem. Toată lumea a votat, s-a închis votul, adoptat. Ce bine că am verificat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 27 de natură lingvistică, 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 2 pentru, împotriva abțineri, adoptat, 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 4 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 28 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 6 cu amendament oral, se opune cineva, nu, pentru, împotrivă, abțineri adoptat, vot final, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 29 pentru, nicio abținere. Votul pentru rezoluția legislativă s-a deschis votul. Toată lumea a votat. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 28 pentru, un vot împotrivă, nicio abținere a adoptat. Felicitări domnului Sasoli. Now we go into camera for the report backs on the trialogues. Acum trecem la sesiunea în camera, cu ușile închise în legătură cu, pentru a discuta în legătură cu trilogurile. Așadar, vă rog cei care trebuie să părăsească sala să o facă rapid. Mulțumesc.